Înaintate per total șase propuneri de rezoluție. Cu această dezbatere este încheiată, iar uh, votul va avea imediat loc. Trecem acum la rezoluția cu privire la Bangladeshul, drepturile omului și alegerile apropiate. Avem o uh, rezoluție propusă de cinci grupuri politice. Votăm întâi aliniatul 8, textul original, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 9, textul original, votul în apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Considerentul I Aici am anunțat un amendament oral din partea domnului Tenoc, care se pare că nu mai este prezent, așadar uh, votăm fără amendamentul oral textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția per total. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția privind Qatarul, situația lucrătorilor migranți. Avem o eh, propunere de rezoluție comună a patru grupuri politice. Votăm cu privire la aliniatul 8, textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Este un pic uh, greu de văzut. Poate ar fi bine să votăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Considerentul B, textul original. Votăm direct electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Considerentul E, textul original, vot electronic. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Rezoluția per total, așa cum a fost amendată, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la votul cu privire la Bolivia, justiție cinstită, mai ales cazurile lui Elio și Mario Tadeci. Avem o propunere de rezoluție comună din partea a patru grupuri politice și votăm întâi amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Să respingem. Mai avem încă un vot cu privire la textul original și un amendament oral pe care dorește să-l prezinte doamna Kaiser, de Kaiser. I can give it to her. To... Yeah. Uh... Je ne le... Il va arriver. Sosește. Un amendement oral. Which one? Ah. Sorry, sorry, sorry. Scuze, scuze. Da. La articol 4 vrem să se elimine cuvântul take concrete measures and steps. Pentru că eu cred că asta nu ține de SAE, să ia el însuși măsuri concrete. Asta e. Gibt es Einwände? Obiecții? Pur și simplu nu are competențele necesare. Yeah. Okay. Keine 40. No, no, but it's only 10% in the afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Yes. Okay, das sind genügend ähm, um Einwände? Sunt uh, suficiente obiecții. Avem uh, alte cifre cheie la acest vot, așadar votăm acum textul original de la aliniatul 4, separat. Cine este pentru textul original? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul A, amendamentul 1. Pentru. Împotrivă? abțineri, se respinge. După considerentul G, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri și acesta se respinge. Votăm acum rezoluția per total, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Stimați colegi, procesul verbal uh, va fi înaintat spre aprobare la începutul următoarei ședințe și cu aceasta uh, rezoluțiile votate aici vor fi transmise persoanelor numite în rezoluțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor că ați rezistat până la ora aceasta. Vă urez tuturor uh, drum bun către casă. Domnul Odi dorește să se exprime cu privire la un punct